Consiliului și a Comisiei despre bilanțul președinției daneze și o salut pe, prim, pe primul ministru al Danemarcei, pe doamna Torning uh, Hele Schmidt și pe președintele Comisiei, domnul Barroso. Și începem dezbaterea și în primul rând are cuvântul doamna prim-ministru Torning Schmidt. Aveți cuvântul. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comisiei Europene, membri ai grupurilor politici, politice, europarlamentari, doamnelor și domnilor, este un privilegiu și o mare onoare pentru mine să iau cuvântul din nou în fața